organele uh, sale, de asemenea, cu drepturi depline. Și asta cu condiția că au făcut în prealabil declarația uh, necesară referitoare la faptul că nu exercită nicio funcție care să fie incompatibilă cu cea a deputat, de deputat în Parlamentul European. Și acum aș dori să vă amintesc faptul că documentele acestea, e vorba de trei acte legislative care vor